Good morning, everyone. Bună dimineața. Dacă nu aveți obiecții la ordinea de zi, o considerăm adoptată, fără modificări. Marți, pe 24 aprilie, de la ora 15, Comisia pentru Bugete și Comisia noastră organizează o audiere publică în legătură cu bugetul UE și acordul pentru climă de la Paris. Obiectivul este evaluarea competitivității bugetului actual și viitor al UE cu acordul de la Paris și măsura în care angajamentul de a cheltui 20% din buget pe lupta împotriva schimbărilor climatice uh, a fost respectat. Sunteți cu toți invitați să participați. În al doilea rând, în urma deciziei uh, plenului de a trimite Uh, dosarul privind uh, Agenția Medicamentelor înapoi la ENVI pentru negocierile interinstituționale conform regulii 69F. Echipa de negocieri va fi condusă de mine în calitate de președinte și este formată din raportorul domnul Lavia și raportorul din umbră. Primul trilog va avea loc pe 25 aprilie. Ședința noastră de pe 17 mai era de rezervă, dar va fi, uh, nu va avea loc. Uh, și avem și câteva schimbări la secretariat. Urez bun venit Nataliei Papasteradiu. Bine ați venit! Dânsa s-a alăturat secretariatului Envi pe 1 aprilie uh, și a lucrat înainte la secretariatul PETI. La ședința de azi avem interpretare în 21 de, 21 de limbi și, ca de obicei, dosarul de ședință este disponibil pe e-meeting și ședința noastră va fi transmisă în direct pe internet. Recomandările coordonatorilor uh, au fost trimise pe cale electronică și dacă nu aveți observații, le considerăm adoptate. Acum trebuie să vă transmit informații în legătură cu rezultatul trilogurilor. Mai întâi, în legătură cu produsele de medicină veterinară, al treilea trilog informal a avut loc pe 22 martie. La acest trilog, Parlamentul și Consiliul au avut o discuție detaliată în legătură cu chestiunile politice încă nerezolvate privind farmacovigilența și protecția documentației tehnice. În ceea ce privește vânzările online, s-a ajuns în acord în legătură cu o nouă formulare privind derogarea de la articolul 108 Discuția a fost constructivă, atât raportorul cât și președinția au confirmat intenția de a încerca să ajungă la un acord în primă lectură în cadrul președinției bulgare. Al patrulea trilog este prevăzut pentru data de 19 aprilie. Un alt dosar este monitorizarea și raportarea privind emisiile de dioxid de carbon uh, din consumul uh, de combustibil al vehiculelor grele noi. Al doilea și ultimul trilog a permis să, să se ajungă la un acord uh, provizoriu. După primul trilog care a avut loc pe 26 februarie, am avut două ședințe tehnice unde s-a ajuns la acord în legătură cu multe aspecte tehnice care mai trebuiau doar confirmate la nivel politic. Deci, colegiuitorii au dat dovadă de flexibilitate în ajustarea pozițiilor lor și au ajuns astfel la un acord în legătură cu chestiunile nerezolvate, cum ar fi uh, amenziile administrative, anumiți parametri de monitorizare, transparența datelor, uh, valorile calității aerului și uh, actele delegate și de punere în aplicare. Acordul preliminar va fi trimis coreperului pentru aprobare, probabil în a doua jumătate a lunii aprilie și uh, va fi votat probabil în Comisia ENVI pe 25 și 26 aprilie. Și acum trecem la punctele de pe ordinea de zi de astăzi. Trecem cu un subiect extrem de important pentru mulți europeni. E vorba de uh, dubla calitate sau diferențele de calitate ce caracterizează produsele pe piața unică. Raportor este doamna Borzan și Astăzi discutăm proiectul de aviz. Și acum, doamnă Borzan, vă dau cuvântul pentru a ne prezenta proiectul dumneavoastră de aviz. Vă rog. Exact. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, rapoartele Raportul IMCO și AGRI a fost uh, publicat uh, și ENVI are uh, competență exclusivă în legătură cu alimentele. A avut loc o primă ședință a raportorilor din umbră. Cu toții și-au exprimat dorința de a lucra în mod constructiv și pozițiile noastre sunt de altfel foarte similare. Raportul face referire la studii realizate în unele state membre. Chiar eu am făcut un astfel de studiu în Croația, în uh, colaborare cu Agenția pentru Alimente din Croația și rezultatele au fost dreptul șocante. De exemplu, alimentele pentru copii în Croația sunt mai puțin sănătoase decât cele din Germania. În Cremvuș, de exemplu, nu e deloc carne în Croația și um, compoziția acestor alimente poate avea efecte negative pe termen lung pentru, societ- pentru sănătate. În anumite, așa numite noi state membre, am uh, constatat rezultate foarte proaste în ceea ce privește alimentele destinate unor grupuri vulnerabile de oameni, cum ar fi uh, alimentele pentru bebeluși uh, sau pentru uh, copii. Consumatorii, când uh, citesc informațiile de pe etichete, au impresia că um, componența alimentelor este aceeași. Mă bucur de proiectul uh, pilot lansat de Comisia Europeană, în cadrul căruia se vor testa uh, alimente și uh, produse nealimentare pe baza unei metodologii comune și ne așteptăm ca primele rezultate ale studiului să fie disponibile spre sfârșitul anului. Mă bucur și de faptul că Comisia a lansat o discuție în cadrul forumului la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțurilor de furnizare de alimente și regret faptul că liniile directoare publicate de comisie nu sunt suficiente ambițioase și uh, nu acordă suficiente prerogative organelor competente la nivel național. Nu putem să depindem doar de voința producătorilor să schimbe singuri practicile comerciale. Nu ne putem baza doar uh, pe uh, voința lor de a reformula componența alimentelor. Ne bucurăm că au avut loc unele astfel de schimbări. De exemplu, firma Hippo a făcut asta în Croația, dar nu putem să depindem doar de bunăvoința producătorilor. Nu putem uh, permite citarea preferințelor consumatorilor când vine vorba de, de, uh, um, de elementele care fac parte din componența alimentelor. Acesta nu poate fi un motiv valabil. Uh, propun uh, să existe Uh, coduri, coduri QR care să ofere consumatorilor toate informațiile legătură cu calitatea alimentelor sau posibile schimbări în componența lor. Ieri, Comisarul ne-a spus că vor fi interzise eh, alimentele cu diferențe de calitate, eh, cu dublă calitate și Aș dori să se spună acest lucru în anexa uh, privind directiva um, privind calitatea produselor. Trebuie să facem toate eforturile pentru a, garanți, pentru a garanta aceeași calitate a produselor în toate statele membre, um, în uh, interesul tuturor cetățenilor noștri. Am uh, analizat propunerea PP-ului și cred că putem să includem acest amendament. Termenul pentru depunerea amendamentului este 23 aprilie. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi are cuvântul domnul Piecea. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Borzan pentru proiectul său de aviz. Um, în dată de raportor din, din partea ECR-ului, mă bucur foarte mult că în sfârșit se abordează problema diferențelor de calitate uh, între produse, că aceasta a ajuns în atenția instituțiilor europene. E foarte bine că Comisia noastră uh, abordează acum această problemă. Trebuie să clarificăm situația. Nu doar în ceea ce privește alimentele, ci și în ceea ce privește produsele nealimentare, cum ar fi uh, produsele de curățare. La punctul 6 din aviz se spune că produsele vândute pe piața unică eh, trebuie să aibă în componența lor aceleași ingrediente și consumatorii trebuie să fie bine informați în legătură cu orice schimbare ehm, în rândul produselor care fac parte din componența produselor. Calitatea acestora trebuie să fie aceeași în toată Uniunea Europeană. Producătorii ne spun că diferențele se datorează preferințelor consumatorilor din diferitele state membre. După părerea mea, este un argument absurd. La punctul 5 se spune că preferințele consumatorilor nu trebuie să fie considerate justificări pentru diferențe de calitate. Producătorii nu spun cum au ajuns ei să afle care sunt preferențele croaților, cehilor, polonezilor, italienilor sau germanilor. Producătorii nu sunt în stare să ne spună pe baza călor date au ajuns la această concluzie că unii consumatori doresc uh, să fie mai puțin uh, pește um, în um, produse, anumite produse din pește sau uh, mai mult ulei de palmier în alte produse. Deseori, în mass media, se spune că Occidentul consideră Europa de Est uh, ca un fel de ladă de gunoi și trimite acolo produse uh, de calitate mai proastă. De aceea trebuie să fim foarte atenți um, cu astfel de abordări simpliste. Comisia propune să interzică, să se introducă conceptul, așa numitul concept de produs de referință. Consumatorii uh, cunosc mărcile, anumite mărci ca fiind de calitate. Deci, uh, unii producători sunt considerați buni, ca, uh, se consideră că propun uh, produse de calitate și alții se consideră că propun produse de calitate proastă. Dar ingredientele contează. Mă bucur că se vorbește despre posibilitatea elaborării unei metodologii uh, Uh, și uh, de posibilitatea folosirii tuturor instrumentelor, inclusiv la nivel local. Aici rolul uh, Comisiei Europene este unul evident și trebuie să fie unul foarte echilibrat. ECR-ul sprijină acest aviz și metodologia propusă trebuie uh, Uh, să facem o presiune echilibrată pe producători. Trebuie să ne bazăm pe principiul prudenței. Proiectele legislative nu trebuie să intre prea mult în detalii, trebuie să permită însă o standardizare a produselor și trebuie să ne permită să luptăm împotriva diferențelor de calitate. Thank you, Mr. Skrilek. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Scrilec? <coughs> Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Mulțumesc, domnul președinte. O felicit pe doamna Bozdan pentru proiectul său de aviz și pentru inițiativa sa de a apăra mai bine pe consumatorii din Uniunea Europeană, mai ales pe cei mai afectați de diferențele de calitate în componența produselor alimentare, cei din Europa de Est. Este inadmisibil ca un produs disponibil în toate statele membre să aibă o componență diferită în unele state membre atunci când se aplică legislația europeană privind uh, produsele alimentare și asociate, uh, Comisia încearcă să promoveze inovarea pe piață și oferă multe oportunități producătorilor și consumatorilor. Dar succesul unei firme și atractivitatea unui produs pe piață nu trebuie să fie mai importante decât siguranța alimentară. Consumarea unui produs este la alegerea consumatorului, dar componența produselor nu trebuie să fie diferite de la, un, de la o țară la alta dacă produsul este același și ambalajul este același. Sunt de acord cu doamna Borsan. În a da preferințele, consuma, preferințele consumatorilor ca motiv nu cred că este acceptabil pentru a pune pe piață produse de calitate proastă. Suntem conștienți de această problemă de dublă calitate a produselor ă, pentru alimente, dar și pentru cosmetice sau produse de curățare. Trebuie să Um, creăm mai multă conștientizare în legătură cu acest fenomen pe, fenomen pe piața occidentală și legislația trebuie să garanteze o aceeași calitate a produselor în întreaga Uniune Europeană. Cetățenii de pe piețele occidentale trebuie să știe că atunci când călătoresc în Europa de Est, în scopuri profesionale sau în vacanță, riscă Uh, să cumpere produse de calitate mai proastă decât în țările lor și trebuie să știe că noi luptăm pentru a oferi aceeași calitate a produselor în întreaga Uniune Europene. Um, acest aviz trebuie să fie un mesaj ferm transmis instituțiilor europene și statelor membre, mai ales celor uh, care au un rol cheie de jucat în prevenirea acestor uh, practici și poate fi o bază bună pentru, tot, pentru toți cei uh, care se vor pronunța în legătură cu propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum doamna Conecna. Předkyně, prima prvé dovolte poděkovat paní zpravodajce za Mulțumesc, doamne raportor, pentru efortul depus și vreau să spun că acest proiect de aviz conține mai mult sau mai puțin tot ce eu mi-aș dori să văd în acest text. Mă bucur foarte mult că această temă deosebit de importantă a devenit o prioritate în politica europeană, pentru că acest fenomen e împotriva principiilor de piață ale UE. Sigur că e nevoie de noi măsuri pentru protecția consumatorilor. Sunt raportor din umbră și înainte am fost vicepreședinte al Comisia de Anchetă și mă bucur că și Comisia a reacționat în sfârșit la solicitările noastre. Această propunere legislativă uh, uh, nu a făcut ca raportul nostru să devină obsolet, din potrivă. Trebuie să răspundem unor soluții incorrecte propuse de comisie. Pachetul prezentat, cum spuneam chiar ieri, propune niște soluții pentru problema în discuție, dar aceste soluții sunt departe de a fi perfecte și în niciun caz nu sunt universale. Problema apare la articolul 6, acolo unde se vorbește despre uh, directiva uh, concurenței neloiale și se invocă o listă neagră, dar nu cred că e o propunere bună. Propunerea e subminată. Mai mult decât atât, în considerente, Comisia permite uh, așa zisă reformulare a rețetelor de alimente în funcție de preferințe locale și regionale. Asta e o veche scuză a producătorilor și o minciună uriașă. Este inacceptabil. Și vom uh, menține această poziție a noastră împotriva acestei minciuni sfruntate încă e permis să se plaseze pe piață produse cu greutăți diferite, deși ambalajul e același. Producătorii spun că uh, e ca să permită consumatorilor mai săraci să cumpere produse de calitate, dar din nou asistăm la o minciună. Într-o notă mai pozitivă, salutăm uh, faptul că, până la urmă, Comisia Europeană a învățat o lecție din uh, Dieselgate și sperăm că acum să avem un instrument robust, așa numitele class action. Um, dacă partidele de dreapta cred că uh, pot să torpileze o propunere deja făcută, cum s-a întâmplat la Comisia Agri, vreau să vă previn că țările din centrul și estul Europei sunt gata să își pregătească propriile legislații naționale pentru a trata acest subiect. Ungaria deja a declarat că au pregătit o astfel de propunere specială care va aborda aceste produse uh, cu dublă calitate și cred că reacțiile pot fi similare și în alte țări care se confruntă cu problema. Cred că trebuie să folosim un pic mai mult bunul simț. Încă mai avem multe de făcut. Um, mă bucur să particip la acest efort, dar vrea să mai spun că nu vrem să rămânem pubela Europei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinta. Mai sunt raportori din umbră care trebuie să intervină? Nu? Atunci dau cuvântul colegilor care dori să se exprime, începând cu domnul Poci. Eh, paní zpravodajce za skvělou práci a jenom jednu... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu îi mulțumesc raportoare pentru munca deosebită și am doar o observație de ordin tehnic. Eu cred că e foarte important să avem o metodologie unică pentru a testa produsele alimentare, dar uh, mai mult decât atât, e nevoie și de o interpretare unică a rezultatelor. Iată de ce voi prezenta un amendament în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Doamna Bonafe mai dorește să intervină. Grazie, președinte, e grazie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei raportor uh, Borzan, uh, care um, cu proiectul său de aviz are un obiectiv pe care îl sprijin și eu și anume de a oferi uh, produse sigure și de calitate tuturor cetățenilor europeni. Um, asta înseamnă să luptăm în primul rând împotriva practicilor comerciale neloiale, care au fost întotdeauna o prioritate uh, pentru acest Parlament, dar după părerea mea trebuie să fim atenți să nu facem confuzie între acest uh, obiectiv, care este de lăudabil și nevoia de a impune în legislația europeană norme sau standarde care să impună un fel de aliment unic în toate cele 28 de state membre, pentru că producția de alimente și um, același aliment poate avea caracteristici diferite dacă se bazează pe factori legitimi, cum ar fi locul producției uh, sau condiții locale specifice sau diferențe în aprovizionarea cu materiile prime din cauza disponibilităților lor. Ehm, inclusiv sezonieră, nu doar geografică. Asta nu înseamnă că trebuie să permitem punerea pe piață a unor produse de calitate proastă sau să permitem derogări de la normele de securitate alimentară în vigoare în Uniunea Europeană. Consider ehm, că este un lucru că ceea ce a făcut Comisia până acum ehm, este pozitiv și liniile directoare prezentate anul trecut sunt un excelent pas înainte, precum și faptul că s-a cerut să se creeze o metodologie pentru determinarea calității alimentelor, ca să avem un instrument comun în întreaga Uniune Europeană pentru punerea aplicare, pentru realizarea testelor comparative între statele membre Uh, și Comisia cred că trebuie să facă și eforturi suplimentare, de exemplu, pentru a dezvolta o strategie coerentă și armonizată pentru uh, o mai bună respectare a cadrului legislativ în vigoare, care deja prevede anumite, prevede anumite condiții pentru a asigura informarea consumatorilor în legătură cu alimentele și evitarea practicilor neloiale ale întreprinderilor um, pe, pe, împotriva cărora dorim să luptăm. Mulțumesc! Mr. Balțo? Domnul Balțo? Eh, Jelenleg or... Mulțumesc, doamna președinte. Discutăm uh, despre un aviz care are obiectiv garantarea faptului că produsele au aceeași calitate absolut peste tot în Uniunea Europeană, dar Există și un mesaj politic mai profund în spatele acestor lucruri și nu din întâmplare. Raportoarea, raportoarea pentru aviz și toți cei care au luat cuvântul provin din țări din Europa Centrală. Atunci când cele 10 țări ale noastre s-au alăturat Europei, ni s-a spus că vom construi o aceeași casă europeană împreună cu uh, toții având aceleași drepturi și aceleași obligații. Dacă ne gândim puțin de ce euroscepticismul începe să se înrădăcineze serios în regiunea noastră, adesea se trage concluzia că nu am fost primiți în Sara de onoare a acestei comunități europene. Trebuie să înțelegem lucrurile și din acest punct de vedere. Mulțumesc. Alte intervenții? Dacă nu, doamna Bernasi reprezintă astăzi comisia. Domnul Bernasi și dau cuvântul. Nu? Mă numesc Angelo Viego, sunt uh, uh vice-șef de unitate la DigiJustice și voi lua cuvântul în numele comisiei. Întâi de toate doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră parlamentare și în special doamnei Borzan pentru uh, efortul depus în ce privește dubla calitatea produselor alimentare. Și cred că e vorba de o susținere unanimă uh, vis-a-vis -vis și de eforturile Comisiei în acest domeniu. Îmi permiteți acum să vă reamintesc cât de angajată a fost Comisia în acest domeniu și încă de la bun început. Uh, Președintele nostru, domnul Juncker, la fel ca și doamna comisar Iurova, au spus foarte clar, în repetate rânduri, mai ales anul trecut în discursul despre starea Uniunii, că e inacceptabil ca în anumite părți ale Uniunii Europene consumatorii să primească uh, produse alimentare de calitate inferioară în ciuda mărcii identice și a ambalajului identic. Iar Comisia a transformat această temă într-o prioritate politică a mandatului curent. Angajamentul Comisiei s-a materializat, așa cum s-a mai spus astăzi, într-un plan de acțiune concretă și, repet, de la bun început. Și v-aș reaminti pe scurt, de dragul dezbaterii, care sunt aceste căi de acțiune pe care ne-am angajat deja. 1. Dialogul cu industria. La început, Comisia a arătat că este foarte important ca toate părțile interesate să fie implicate și în special industria alimentară, obținând angajamentul lor, dar să prevină astfel de practici de calitate duală. Și asta eh, la formula la nivel înalt pentru mai bună funcționare a eh, lanțului de aprovizionare. Apoi, derulăm cu Joint Research Center derulăm, spuneam, o metodologie de testare care va fi gata în cursul acestei luni și până la sfârșitul anului vor fi desfășurate teste concrete în statele membre pe aceste produse acuzate. Apoi, avem linii directoare pentru a utiliza în mod corespunzător regulile în vigoare. Tot din septembrie anul trecut și s-a oferit finanțare pentru statele membre, așa încât acestea să-și dezvolte propriile proiecte de testare a, a produselor alimentare cu a, potențiale dublă calitate. Noul element din dezbaterea de astăzi este că ne bucurăm să anunțăm și s-a menționat deja că ieri un pas foarte important a fost făcut, anume pentru a preveni discriminarea produselor pe piața internă și Comisia a prezentat un pachet legislativ foarte inclusiv prin care propune, amendând directiva prin practicile comerciale neloiale, să spună că nu este just ca un produs să fie pus pe piață cu aceeași marcă, cu aceeași etichetă, dacă compoziția acestuia e semnificativ diferită. Această inițiativă legislativă, această propunere este foarte ambițioasă. Întâi de toate, pentru că a extins dezbaterea privind uh, dubla calitate de la produsele alimentare despre care am vorbit până acum la toate produsele. Deci nu se, mai va, nu se va mai vorbi doar despre discriminarea între produsele alimentare, ci despre produse în general, indiferent de sectoare. Uh, și există dovezi că există și alte produse decât cele alimentare afectate de astfel de practici de dublă calitate plus, față de a oferi niște reguli foarte clare și substanțiale, noul pachet legislativ conține și prevederi care să amelioreze punerea în vigoare a legislației privind drepturile consumatorilor, oferind consumatorilor o mai bună protecție împotriva practicilor comerciale neloiale, inclusiv discriminarea produselor. Iar aceste lucruri se fac prin propunerea noastră, prin a ne asigura că fiecare consumator are dreptul de a solicita uh, în mod individual uh, plata unor daune, inclusiv o compensare financiară. Apoi introducem uh, penalitățile eficace pentru încălcarea legislației privind drepturile consumatorilor în ce privește dubla calitatea produselor. Aceste penalități, aceste amenzi pot ajunge până la 4% din profitul companiei în respectivul stat membru unde se constată încălcarea. Apoi, uh, propunem și alte instrumente pentru consumatori și asociațiilor de consumatori ca să se poată adresa justiției. Pe scurt, cred că avem cu toți același cel. Este inacceptabil ca să se vândă consumatorilor produse de calitate dublă. Și Comisia de fiecare dată și-a arătat angajamentul total pentru a preveni astfel de practici. Voi conchide prin a spune că acum avem o propunere legislativă, una ambițioasă și e probabil prima șansă de a transmite astăzi aici Parlamentul European că ne bazăm pe susținerea dumneavoastră pentru a uh, avea succes în negocierile din trialogul cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune președinta, înainte de a da cuvântul din nou doamnei Borsan. Am să dau cuvântul domnului Țurcanu din partea PP. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând aș dori să îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost reținut într-un interviu și am pierdut noțiunea timpului. Mă bucur că avem ocazia să ne întâlnim și a discuta pe acest raport extrem de interesant, mai ales pentru noi cei care reprezentăm interesele cetățenilor din țările estice. Dublu, dublu standard al, al alimentelor s-a confirmat în Cehia, Polonia, Bulgaria și Ungaria. Dublu standard al alimentelor s-a confirmat și în România, țara pe care eu o reprezint. Acesta este un argument convingător care mă face să fiu extrem de implicat în ce privește acest raport. Pentru că nu vreau doar să expun o problemă pe care au prezentat-o și colegii mei atât de bine și de detaliat, uh, doresc să vă prezint și sugestiile cu care am venit pentru a ajuta la formarea unei legislații care ar putea rezolva această problemă a dublului standard. Felicit și mă bucur că draftul de redactat de către Comisia ENVI a fost inclus faptul că argumentele privind preferințele consumatorilor nu ar trebui în niciun caz să fie utilizate ca justificare pentru introducerea pe piață a produselor de calitate duală. În acest mod vom trage un semnal de alarmă producătorilor care invocă acest motiv pentru a ascunde practicile comerciale incorrecte. Vreau să precizez că am avut întâlniri cu cei din asociațiile profesionale din industria alimentară din Europa și încercau să invoce că acest fenomen a apărut <coughs> pentru că ei se bazează pe percepția gustativă a consumatorilor din diferite state membre. Cu așa ceva nu sunt și nu voi fi de acord. Nu este permis să schimb comp <clears throat> componentele unui produs, motivând că sunt diferențe de percepție gustativă. Și nu este acceptabil nici să folosești ingrediente de o calitate mai joasă pentru a justifica costurile producerii acelui produs. <laughs> Probabil vorbesc cam repede și îmi cer scuze. Eh, vreau să mai subliniez un aspect pe care eu l-am considerat esențial în clarificarea acestei probleme a calității duale și care a venit în urmă, în urmă cu puțin timp și care cu mandare din partea unei asociații ce protejează interesele consumatorilor din România. Și anume, propunerea de a fi introdus un nou timp de control pe modelul auditurilor uh, ehm, ehm, auditorilor inspector, inspectorilor oficiali uh, pe tot ce înseamnă uh, siguranța alimentară. Uh, apreciez utilă, după cum am spus, și înființarea unei direcții speciale sau să se dea competențe în acest sens pentru a se audita pe fluxul de producție rețetele asumate de către producător atunci când există o suspiciune în acest sens. Propuneri sunt multe, dar aș dori să mă opresc aici deocamdată pentru că avem și perioada de, de amendare care uh, expiră în scurt timp și voi veni cu, cu aceste propuneri în, uh, inserate în text. Uh, îmi exprim speranța că prin acest raport vom trage un semnal extrem de uh, important Comisiei că acest lucru nu mai trebuie să continue și trebuie să ia decizii pentru a schimba și a corecta aceste aspecte. Vă mulțumesc tare mult! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci îi dau din nou cuvântul doamnei Borzan pentru concluzii gospođo predsjednice. Zahvaljujem se svim kolegicama i... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor, raportori din umbră, dar și ceilalți, celorlalți care au contribuit la dezbatere. Sunt de acord cu majoritatea lucrurilor spuse, mai ales cele spuse de doamna Conecna. Și domnul Scarlett spunea că trebuie să um, ne adresăm și cetățenilor uh, din Europa Occidentală, iar cei care se simt afectați de această problemă trebuie să explice tuturor celorlalți despre ce e vorba. Mă bucur că Comisia a alocat fonduri pentru dezvoltarea unei metodologii la nivel european și mă aștept ca rezultatele să fie foarte interesante. De asemenea, cred că această separare între Europa de Est și de Vest în ceea ce privește calitatea produselor mm, se va dovedi foarte uh, foarte mm, negativă. Am uh, analizat, uh, de exemplu, acei cremvurși în Croația nu conțineau carne, iar în Germania conțineau 60% carne, iar același produs uh, era pus pe piață și în Italia. Uh, același produs ca în Croația, deci iată, au fost afectați și cetățenii occidentali. Deci, cred că trebuie analizate rezultatele Uh, și uh, Comisia trebuie să obțină sprijinul deputaților atât din Est cât și din Vest și să facă eforturi pentru a asigura calitatea produselor pentru toți cetățenii, așa cum este prevăzut în documentele noastre principale. Domnul Balț a spus și sunt de acord că este inacceptabil. Și domnul Juncker a recunoscut această problemă dacă nu ar fi făcut-o, nu ar fi uh, dedicat o parte din discursul privind starea Uniunii uh, tocmai pentru a spune că Europa uh, trebuie să includă pe toată lumea. Doamna Bânafe a spus că există preferințe ale consumatorilor și înțeleg că producătorii ar putea să dorească să își uh, modifice produsele în funcție de preferințele locale. Însă, de exemplu, în ciocolata pentru piața uh, pentru piața din Europa de Est se folosesc mai mulți emulgatori și mai puțină ciocolată. Ingredientele în iaurturi de asemenea variază. Sunt de acord uh, și cu ceea ce a spus reprezentantul PPE. Am spus în discursul meu uh, de la început că vom include amendamentele privind inspecțiile la fața locului. Mi se pare că este un element necesar. Acest raport trebuie să creeze baza pentru noi reguli care să ne permită să rezolvăm această problemă și care să ne permită să le explicăm oamenilor că piața unică trebuie să funcționeze în toate detaliile. Mulțumesc uh, tuturor pentru participarea la această dezbatere. Știm foarte bine că dacă nu ar fi existat uh, cetățenii care au adus uh, pe, la masa discuțiilor acest subiect și dacă nu ar fi fost colegii care s-au implicat, nu am fi putut dezbate astăzi uh, tocmai acest subiect. Termenul pentru amendamente este 23 aprilie și e, vom vota la Envi pe 20-21 iunie. Cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe la schimbul de opinii cu Comisia în ceea ce privește eventuale restricții suplimentare privind folosirea neonicotinoidelor. Este un schimb de opinii. Începem cu comisia, iar apoi am să dau cuvântul tuturor celor care sunt interesați să intervină. În numele comisiei este uh, prezentat astăzi domnul Klaus Berndt, șef de unitate în ceea ce privește pesticidele de la DG Sănătate și uh, Siguranță Alimentară. Aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Acest dosar pe care îl discutăm are o veche istorie. În 2012, studiile, noi studii științifice au arătat că unele insecticide, uh, substanțe active care fac parte din grupul neonicotinoidelor, ridic, um, aduc un risc ridicat pentru uh, albine. În 2013, Comisia a restricționat utilizarea a trei substanțe uh, neonicotinoide nidin, imidacloprid și tiametoxam. Um, era vorba de diferite culturi tratate cu aceste uh, pesticide, însă s-a permis uh, utilizarea uh, limitată pe cereale de iarnă, recolte care sunt culturi recoltate înainte de înflorire sau în uh, sere. De asemenea, am cerut uh, date suplimentare pentru a confirma uh, siguranța utilizărilor rămase și s-a început o revizuire a tuturor datelor științifice de la, la, la 2 ani după intrarea în vigoare, în 2015. Au fost depuse datele la autoritatea uh, pentru securitate alimentară și uh, um, concluziile au fost publicate în aprilie 2016. Comisia a ajuns la concluzia că pentru toate cele trei substanțe, utilizarea um, permisă până atunci nu mai poate fi considerată sigură. Comisia a pregătit proiecte de uh, legislație pentru a interzice toate utilizările um, afară, în aer liber în martie 2017 s-a venit cu această propunere și în iunie anul trecut s-a discutat tocmai uh, în Envi această propunere, când au fost depuse o serie de obiecții care până la urmă nu au fost adoptate de Parlament. În 4 august 2017 am uh, notificat uh, aceste proiecte de legislație către OMC, este o obligație pe care o avem, pentru a da statelor terțe posibilitatea de a comenta asupra intențiilor noastre. Asta a dus și la o perioadă de stand-by de 60 de zile pentru a aștepta comentariile. S-a încheiat, încheiat în octombrie. Am uh, prevăzut uh, votul uh, în Comitetul Permanent în, în decembrie 2017 la, la Coreper, însă Uh, majoritatea statelor membre au solicitat rezultatele revizuirii făcute, um, generale făcute de EFSA înainte să voteze. Această uh, analiză, revizuire a fost lansată la timp. Uh, S-au colectat date din mai până în septembrie 2015, apoi Comisia a rugat EFSA să Um, analizeze toate datele disponibile și uh, literatura științifică. Uh, EFSA a făcut un apel de, co, pentru colectare de date și au primit uh, o, o cantitate enormă de date, ceea ce a însemnat că a durat ceva până când să fie analizate toate. Raportul a fost publicat pe 28 februarie în acest an. Uh, și în principiu EFSA a confirmat în acest ultim raport că utilizarea în aer liber a celor trei substanțe prezintă un risc pentru albinele de miere, dar și albinele sălbatice. Și, sau cel puțin nu s-a putut dovedi că poate fi exclus acest risc. Comisia um, menține, deci, propunerea de regulament care dorește să interzică toate utilizările în aer liber ale substanței și am invitat statele membre să voteze propunerea uh, Uh, pe 27 aprilie. Atât aș avea de spus în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule Berend. Dragi colegi, vă invit să luați cuvântul. Începem cu domnul Florenț. Mulțumesc. Să vă spun de la bun început, eu sunt uh, agricultor, fac agricultură convențională, folosesc uh, uh, pesticide de cele mai multe ori cu convingere, dar la necotinoide uh, mă părăsesc aceste convingeri. Cum funcționează această substanță? Nu e ceva ce se pulverizează pe câmp, ci uh, semințele sunt îmbrăcate în acest uh, pesticid, iar uh, această substanță are o perioadă de înjumătățire între 50 și 1000 de zile. Deci asta este esențial, cât timp rămâne substanța în sol. Și mă adresez comisiei, trebuie să fim mai atenți în viitor la sol, nu numai la apă. La nivel simbolic, dacă verși ceva într-un sol și în apa freatică nu, nu regăsești aceeași substanță, înseamnă că totul a rămas în sol. Deci, și solul este uh, cheia viitorul uh, politicii de uh, protecție a plantelor viitoare. Asta mi se pare abordarea corectă. De asemenea, ce m-ar mai interesa pe mine este ce argumente au statele membre. Aș vrea să știu și țara mea ce argumente mai are. Și ce fel de modificări vă doriți și cât de uh, importante sunt argumentele agricultorilor, care și ei, uh, uh, agricultorilor uh, de, uh, de sfeclă. Um, dacă noi pierdem microorganisme pe bandă rulantă prin folosirea acestor pesticide, numai acestea fac uh, solul să fie fertil. Trebuie să le protejăm. Cred că Comisia trebuie să-și mențină poziția puternică, chiar dacă pe mine mă critică agricultorii. Nu e așa de grav că mă critică ei pe mine. Uh, Cred că în momentul de față ne neonicotinoidele sunt uh, insecticidele cele mai, import cele mai uh, importante și cele care, cu efecte cele mai negative în Europa. Mulțumim, uh, domnule Florence, domnul Poci. Mulțumesc, doamna președinte. În uh, curând vom avea Uh, votul pentru interdicția utilizării neonicotineidelor uh, este un element pozitiv pentru polenizatori, însă de când au fost restricționate neonicotineidele în 2013, s-au uh, oferit zeci de derogări în anumite sta în statele membre. Uh, în anumite state membre, restricțiile din 2013 până la urmă nu au fost puse în aplicare deloc, tocmai pentru că s-a folosit sau s-au abu s-a abuzat de sistemul de derogări. Mă întreb ce așteaptă Comisia uh, astfel încât, uh, sau ce mai așteaptă Comisia uh, pentru a lansa proceduri de încălcare și ce va face Comisia pentru a uh, evita interdicția folosind sistemul de autorizare de urgență. Mulțumesc foarte mult, domnul Stas. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru prezentarea foarte precisă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii patru ani. Sper că vom putea vota în aprilie în, comisia, în comisie, am și eu câteva întrebări. Așa cum a spus uh, domnul Florent, cred că sfecla de zahăr uh, este un sector care face mult lobby. Mă întreb dacă Comisia are în vedere o derogare astfel încât uh, cei care cultivă sfecla de zahăr să poată continua să folosească neonicotinoide. Știți că sfecla de zahăr sau când se folosesc neonicotinoide pentru sfecla de zahăr, um, spun cultivatorii că nu există efecte negative, însă ce părere are Comisia, ce părere are EFSA? Am senzația că se prevăd multe derogări uh, din partea statelor membre. Am uh, citit că au existat peste o mie de astfel de derogări. Cred că acest număr enorm de derogări și excepții acordate înseamnă că până la urmă am creat o situație în care interdicția nu funcționează de fapt. Întreb Comisia dacă dorește să continue să acorde derogări, știind foarte bine că asta anulează practic interdicția. Apoi, Avem această problemă cu autorizarea neonicotinoidelor um, pentru semințe. Am citit însă și rapoarte care sugerează că folosirea neonicotinoidelor um, pentru semințe poate duce la contaminarea apelor de suprafață în zonele vecine. EFSA nu a analizat asta Aduce asta un uh, pericol uh, la adresa albinelor? Poate comisia ne poate răspunde la asta. Iar apoi comisia a anunțat că va exista un vot uh, pe 25 aprilie în comitetul permanent, însă avem numai o înțelegere parțială a pozițiilor statelor membre. Domnul Florent spunea că ar vrea să știe și el care este poziția Germaniei, dar aș vrea să-i spun domnului Florent că uh, partidul său face parte din coaliția de guvernare, deci cu siguranță poate afla. Întrebarea pe care o am eu este următoarea. Dacă nu știm dacă se poate ajunge la o majoritate calificată la comitetul permanent, ce va face acesta? Va încerca să promoveze măsura oricum? și Comisia va fi suficient de curajoasă uh, să ia o decizie, chiar dacă nu există o majoritate calificată? Mulțumesc, domnul Hoitema. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea sa. Aș avea și eu câteva întrebări. În primul uh, rând, în legislația privind protecția plantelor este clar că nu trebuie să existe un risc pentru speciile care nu sunt țintite de o substanță. Mă întreb uh, Comisia de ce, nu, de ce analizăm, uh, efect, de ce analizăm uh, efectele numai asupra albinelor și nu altor uh, insecte sau plante, care sunt consecințele că această substanță rămâne o anumită perioadă în sol sau în apă, aș vrea să știu și asta. Îmi doresc foarte mult să avem un, cercetare științifică pe acest uh, subiect. Nu trebuie să discutăm aici în Parlamentul European în care să spunem noi dacă e periculos sau nu. Nu avem noi autoritatea. Uh, în orice caz, însă, îmi place procedura de autorizare a materialelor de protecție a plantelor. Însă, văd că știu că există și uh, consecințe atunci când nu mai există autorizări pentru produse pe care le folosim în momentul de față. De exemplu, săptămâna aceasta în țările de jos, Autoritatea de Securitate Alimentară din țările de jos uh, a uh, publicat un studiu uh, care spunea că poate fi pusă în aplicare securitatea alimentară dacă se interzic neonicotinoidele. Ba chiar, deci efectele poate fi afectat și mediul dacă se schimbă aceste substanțe cu substanțe care pot fi folosite în cantitate mai mare. Deci cum ne asigurăm că dacă interzicem neonicotinoidele, putem găsi o soluție care să uh, nu facă rău și mai mult mediului? Uh, Doamna Reid, vă rog. Uh, Madam Chair, Doamnă președinte, dragi colegi, pun această întrebare în numele doamnei Denanu. Pe 1 martie am depus în plenară un amendament la raportul de inițiativă al Parlamentului privind viitorul apiculturii, consemnat de 75 de colegi. Acest amendament, care din păcate a fost uh, respins, a cerut o interzicere fără derogare a nicotinoidelor pentru că atacă sistemul central nervos al, al albinelor și le omoară cu milioanele. Uh, dar argumentul uh, folosirii neonicotinoidelor în sere este folosit împotriva unei interziceri generale. Dar studiile arată că aceste pesticide rămân ani de zile în soluri uh, și uh, în apă și sunt un pericol mare la adresa biodiversității. Întrebarea mea este de ce în acest context Comisia consideră că nu există un risc identificabil dacă plantele sunt tratate în seră, știind că nu e așa. Mulțumesc! Thank you very much. Someone else? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Madame Ayuso. Doamna Ayuso. Si. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Există argumente pro și contra neonicotinoidelor, așa cum s-a spus deja. Avem nevoie de studii științifice serioase pentru că, într-adevăr, neonicotinoidele pot să facă mult rău uh, albinelor, dar uh, albinele nu sunt afectate doar de neonicotinoide. Avem uh, și alte probleme care afectează populația de albine, și, dar, pe de altă parte, sunt consecințe dacă interzicem concret neonicotinoidele. Dorim să reducem atât de mult uh, um, emisiile um, la autoturisme uh, de dioxid de carbon, dar în același timp au crescut emisiile de nitrați, care de asemenea au consecințe negative asupra populațiilor de albine. Deci uh, este un subiect foarte complicat. Mulțumesc. Madame Boylan. Doamna Boylan. Îmi pare rău că repet ceea ce s-a spus deja, dar sunt foarte de acord cu domnul Poci. Uh, care cere comisiei uh, să umple vidurile oferite de derogare. Întreb ce măsuri Uh, aplicăm dacă permitem folosirea neonicotinoidelor pentru anumite recolte în sere? Cum ne putem asigura că nu se va abuza de această derogare și nu vor fi folosite neonicotinoidele pentru alte produse? Ce măsuri luăm pentru a ne asigura că neonicotinoidele rămân în sere și nu poluează solul și apa și astfel ajung în mediu? Între comisie dacă are planuri de evaluare a impactului neonicotinoidelor asupra altor organisme și uh, mai ales uh, a celor două necotiloide excluse din propunerile pentru 2030. Doamna Kadenbach. Mulțumesc. Întrebarea mea este similară. Mă bucur că am ajuns la concluzia că pe baza unor studii vom interzice neonicotinoidele. Dar se va permite o excepție pentru folosirea lor în sere. Aș dori să știu dacă există o intenție de a crea sisteme de monitorizare pentru a se vedea dacă folosirea acestor substanțe, substanțe în sere nu poate să pună și ea probleme. Cred că trebuie să evităm ca aceste substanțe să ajungă cumva în mediu. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnule Berent, aveți din nou uh, posibilitatea de a interveni acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor deputaților care au luat cuvântul și, în general, au sprijinit propunerea noastră. Voi răspunde la întrebări în ordinea în care au fost puse. Domnul Florenț și domnul Stas au pus întrebări în legătură cu poziția statelor membre. Nu pot să prezint pozițiile fiecărui stat membru exprimate în comitet, dar uh, în martie puține state membre au sprijinit din toată inima um, propunerile comisiei, puține s-au exprimat împotriva lor și marea majoritate nu au exprimat încă o poziție finală. Principala problemă pusă în discuție a fost cea uh, prezentată de domnul Florent și anume um, producția de sfeclă de zahăr. Uh, ne-am întâlnit și cu reprezentanții producătorilor uh, și uh, industriei care procesează sfecla de zahăr și atitudinea lor a fost prietenoasă, și dar fermă și a noastră la fel, prietenoasă, dar fermă. Comisia a spus clar că nu va oferi o derogare pentru producția de sfeclă de zahăr. Și astfel am răspuns și la una dintre întrebările domnului Stas. Într-adevăr, EFSA nu a identificat un risc direct al uh, utilizării neonicotinoidelor uh, pentru uh, tratarea semințelor de sfeclă de zahăr, dar persistența sau um, um, existența neonicotinoidelor în soluri nu poate să excludă um, contactul uh, polenizatorilor cu acestea. Deci uh, nu avem de gând să dăm o derogare pentru folosirea neonicotinoidelor în producția de um, specle de zahăr. Domnul Poț a pus întrebări în legătură cu autoritățile, autorizațiile de urgență Într-adevăr, aceasta e o problemă. Comisia este conștientă și am amintit în mod repetat statelor membre care oferă derogații, derogări de urgență în mod foarte generos pentru întregul teritoriu, pentru mai multe tipuri de recolte că acest comportament este incompatibil cu prevederile din regulament care spun când se pot acorda derogări de urgență și am cerut agenției EFSA anul trecut să evalueze uh, dacă autorizațiile de urgență acordate în 2017 de recidiviști, să spunem, uh, s-au justificat. Raportul agenției EFSA va fi disponibil în luna mai și apoi Comisia va lua decizii um, pentru a împiedica statele membre să mai ofere astfel de autorizații din nou. Dar uh, trebuie să fie foarte clar și pentru a răspunde la întrebarea domnului Stavs că responsabilitatea pentru acordarea acestor autorizații este doar a statelor membre. Comisia nu trebuie să aprobe uh, să, să dea aceste aprobări în mod activ la solicitarea statelor membre. Este doar de responsabilitatea statelor membre. Noi putem doar să examinăm dacă se respectă condițiile și uh, putem interzice statelor membre să o facă din nou, dar noi nu acordăm autorizații de urgență. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu uh, continuarea folosirii neonicotinoidelor în sere. Uh, pot uh, baza doar pe concluziile EFSA, care sunt baza acțiunii noastre. Și în rapoartele agenției EFSA se spune că folosirea neonicotinoidelor în sere este sigură în, în serele permanente. Și, um, de altfel, există o definiție foarte strictă a serelor, deci ele trebuie să fie permanente și um, care nu permit schimburi cu mediul din afară, mai ales apa reziduală este tratată înainte de a ajunge din nou în mediu folosirea lor în continuare acum nu înseamnă că acordăm un cec în alb pentru folosirea uh, nicotinoidelor în viitor, vitam eterna. Uh, comisia oferă autorizații pentru folosirea lor în sere și monitorizează dacă nu există efecte asupra mediului. Dacă apar astfel de efecte, atunci autorizările vor fi revocate. S-a pus și o întrebare legătură cu alte neonicotinoide și aș dori să vă informez că am renuit aprobarea pentru un neonicotinoid acetamiprid recent pe baza concluziilor EFSA, care spun că riscul pentru albine și uh, polinizatori este mic. Un alt produs uh, în curs uh, de evaluare pentru reînnoire um, va face obiectul unei decizii în curând. Pentru a răspunde întrebărilor, domnului Hautama, nu evaluăm doar impactul asupra albinelor, uh, ci și asupra tuturor speciilor uh, și deci analizăm și efectele asupra solurilor și uh, Um, asupra organismelor din soluri. Există, de altfel, reguli pentru realizarea evaluărilor riscului pentru organismele din soluri. Domnul Hautaman ne-a întrebat de asemenea dacă suntem preocupați de consecințele asupra protecției recoltelor și mm, în legătură cu lipsa altor uh, metode de protecție a recoltelor Mm, pot să vă spun că nu se prevede luarea în considerare a impactului socioeconomic atunci când se face evaluarea unui impact, deci se evaluează doar riscul. În 2013 sau după restricțiile impuse în 2013, mm, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a făcut un studiu pentru a examina ce s-a întâmplat care au fost strategiile agricultorilor pentru a proteja uh, recoltele pentru care nu au mai putut folosi neonecontinoidelor și s a dat seama că agricultorii au găsit alternative. Domnul Florenț a menționat unele alternative, cum ar fi tratarea cu alte insecticide aprobate sau uh, alte tehnici uh, de gestionare uh, a uh, posibililor boli ale plantelor. Deci, uh, agricultorii au găsit alternative și presupunem, deci, că acest lucru va fi posibil și uh, acum, după ce vor intra în vigoare propunerile actuale. Și poate pot să vă mai dau încă o informație suplimentare uh, pentru a răspunde întrebării privind monitorizarea. Parlamentul a aprobat un uh, proiect pilot pentru monitorizarea prezenței pesticidelor în mediu prin monitorizarea prezenței lor uh, în, la albine. Comisia a acceptat acest proiect și um, licitația pentru punerea în aplicare a proiectului a fost deja lansată. Comisia lucrează și la un plan de acțiune mai larg pentru polinizatori, uh, unde nu se vor analiza doar pesticidele, uh, pentru că, așa cum a spus și doamna Iusu, există și alte, alți factori care afectează sănătatea polinizatorilor și nici aceștia nu trebuie neglijați. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc tuturor pentru participarea la această dezbatere foarte interesantă și vom vedea care vor fi evoluțiile în acest domeniu. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu Comisia referitor la raportul general privind funcționarea RICI și revizuirea anumitor elemente, concluzii și acțiuni. Comisia a realizat uh, un uh, refit privind RICI, a ajuns la anumite concluzii uh, și Astăzi discutăm acest subiect cu domnul Sadovascas, director pentru economia circulară uh, și la DG Mediu. Și, domnule Sadovskas, aveți cuvântul. Madam Chair, thank you very much. Um, I have also... Mulțumesc, doamnă președinte. Este o onoare pentru mine să fiu însoțit de colegul meu Carlo Petinelli de la DG Grow. Și încă de la început acest lucru arată că acest efort a fost unul colectiv a celor două servicii ale Comisiei și de aceea această evaluare a fost uh, una deosebită, dar și din alte motive. Am uh, făcut această evaluare refit a unui act legislativ uh, care stabilește standarde la nivel global este uh, unul dintre actele legislative cu dimensiunile cele mai largi ale Uniunii Europene și este încă în evoluție. În 2006 vă veți aduce aminte că acesta a fost uh, un pas enorm în uh, evoluția legislației privind produsele chimice în Uniunea Europeană. Uh, Astfel, reprezentanții industriei uh, au, și-au asumat responsabilitatea pentru siguranța produselor chimice uh, și uh, au făcut posibilă evaluare mai rapidă a produselor chimice. În 2013 am făcut prima evaluare și, dar atunci anumite capitole ale regulamentului RICI încă nu intraseră în vigoare. Deci am făcut o, doar o primă evaluare a unei părți. Pe 5 martie am adoptat un raport general privind funcționarea RICI, deci a doua evaluare a RICI și am prezentat principalele realizări, dar și provocările după 10 ani de la punerea în aplicare a acestui regulament. Știm acum că toate procesele funcționează. Deci această evaluare a făcut parte din uh, programul de evaluare și performanță al Comisiei și acesta s-a bazat pe valoarea din 2013, dar a examinat și evoluțiile de atunci, pe bază de date concrete, de dovezi din statele membre, din rapoartele Agenției pentru Elemente Chimice și consultarea actorilor interesați. Am făcut uh, foarte multe studii, deci evaluarea este foarte extinsă. Ea arată că RICI a îmbunătățit protecția sănătății și a mediului și a promovat alternative la testarea pe animale și asigură libera circulație a substanțelor chimice în Uniunea Europeană și pe piața unică. În urma evaluării am propus 16 acțiuni concrete pentru o mai bună punere în aplicare. Domeniile prioritare identificate pentru acțiuni urgente sunt Um, înregistrarea dosarelor, simplificarea autorizărilor, asigurarea condițiilor egale între UE, între firmele din UE și din afara UE, îmbunătățirea punerii în aplicare de către statele membre, mai ales la importuri și îmbunătățirea coerenței între legislației uh, RICI și alte tipuri de legislație, cum ar fi protecția lucrătorilor sau uh, uh legislația privind de deșeurilor, Uh, domnul Vera și doamna Bienkovska au prezentat evaluarea în Consiliu. Evaluarea este discutată în continuare în Consiliu și statele membre se bucură de evaluarea foarte completă și au sprijinit principalele concluzii și rezultate, dar sunt de acord că, într-adevăr, există loc și de mai bine. Lansăm o dezbatere cu celelalte instituții, cu agenția și cu actorii interesați pentru uh, a aprofunda acțiunile propuse în colaborare cu statele membre, Agenția pentru Substanțe Chimice și Industrie. Organizăm o conferință publică în iunie pentru a avea un schimb de opinii și pentru a strânge idei în legătură cu modul în care putem pune în aplicare cele 16 acțiuni. Așteptăm și reacția Parlamentului European în urma acestui schimb de opinii. Vă invităm să participați la conferință și dorim să vă ascultăm cu atenție uh, punctul de vedere și uh, vom răspunde la împreori împreună cu Carlo Petinelli. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum, dragi colegi, vă dau cuvântul pentru comentarii. Are cuvântul mai întâi domnul Poci. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru prezență și pentru această dezbatere. În ciuda obiectivului uh, uh, procesul de autorizare RICI de a înlocui uh, elementele chimice care creează preocupări, s-au acordat în continuare autorizații pentru produse care au creat multe preocupări. În cadrul agendei pentru mai bună reglementare, în loc să se promoveze înlocuirea acestor uh, substanțe, Comisia a acordat prioritate simplificării și îmbunătățirii procesului de, um, de aprobare ca să devină mai simplu și mai ieftin să se folosească și să se producă substanțele, reducând costurile autorizării. Costurile um, pentru aceste cereri de autorizare s-au jumătățit din 2013 încoace. Practic, se stim, oferă stimulente pentru folosirea unor uh, substanțe care creează preocupări majore în loc să le uh, înlocuiască. Se acordă autorizații fără a respinge solicitări uh, chiar atunci când există clar uh, alternative. Astfel, nu se respectă obiectivul procesului de autorizare RICI și uh, nu se elimină substanțe foarte preocupante. Nu se încurajează nici uh, companiile inovante care investesc în substanțe mai sigure. Ce aveți de gând să faceți pentru a ne asigura că RICI își va atinge obiectivul de a proteja sănătatea publică și mediul și va promova uh, industria inovantă, eliminând uh, produsele chimice cele mai periculoase? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Auken. Mulțumesc! Doresc să spun următorul lucru. Mulțumesc. Am impresia că ați răspuns deja la toate întrebările mele. L-am ascultat uh, pe colegul care a vorbit înaintea mea uh, și am impresia că și eu că încercați să oferiți uh, metode atât de simple încât industria nu este încurajată să caute alternative. Uh, parcă sistemul are obiectivul de a, de a, de a permite substanțelor chimice să circule și dorește să permită industriei să folosească mijloacele cele mai ieftine, care nu sunt însă cele mai sigure. Am o întrebare care se referă, care este următoarea. Cum e posibil ca Uniunea să-și atingă obiectivele de dezvoltare durabilă dacă punerea în aplicare a RICI e atât de proastă? Eu cred că nu va reuși. Cred că trebuie să intervenim la nivel politic. Trebuie să ne concentrăm mai mult acțiunile. Are Comisia propuneri în legătură cu modul în care putem consolida folosirea RICI? cred că programul pentru o mai bună legiferare ar trebui să se, uh, să se numească o mai proastă legiferare sau lipsă de legiferare sau libera circulație a substanțelor periculoase. Dar nu acesta era obiectivul, am impresia. RICH trebuie să fie un pas înainte și nu este așa. Thank you. Madame Ayuso. Mulțumesc, doamna Ayuso. Sí. <clears throat> Muchas gracias. Yo quiero... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru intervenția sa. Eu cred că RICI um, este, a fost un uh, regulament bun uh, pentru autorizarea substanțelor chimice pe baza unor studii științifice. Aș dori să vă cer să țineți cont Uh, de o situație foarte deosebită și anume problema producătorilor de uh, plante aromatice în țara mea și în Franța. Pentru ei, aplicarea uh, regulamentului RICH, care are obiectivul protecției sănătății oamenilor de mm, substanțele chimice, înseamnă că se controlează toate elementele legate de uh, substanțele chimice, dar în cazul uleiurilor esențiale s-au impus, uh, s-au impus astfel procese foarte complexe uh, de analiză a um, componentelor uleiurilor esențiale de lavandă. Aceste întreprinderi mici din mediul rural au astăzi costuri enorm de mari și distileriile au fost obligate să participe la această procese foarte costisitoare. S-au creat consorții ale producătorilor în Franța pentru a, față, a face față costurilor extrem de ridicate. Aș dori să întreb Comisia dacă n-ar putea să găsească o modalitate pentru a facilita situația acestor sectoare. Mulțumesc! Mr. Uitama. Domnul Huitema. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc comisiei. O întrebare în ce privește RICI. Pentru moment, RICI se concentrează pe substanțele de tip PVT. Ă, produse persistente și toxice. Uh, se pun oară pentru a produce apa, dar și alte firme se confruntă cu astfel de substanțe persistente, solubile și toxice. E foarte dificil pentru aceste companii să scape de astfel de substanțe uh, pentru a furniza apă potabilă. Iată de ce vreau să întreb Comisia dacă se concentrează sau nu și pe aceste tipuri de substanțe. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervine? Doamna Kadenbach. Uh, thank you very much. Uh, I was distracted. Mulțumesc pentru o clipă. Nu am fost atentă și nu sunt sigură dacă ați precizat acest lucru într-o cea dumneavoastră, dar din câte știu eu, nu există acțiuni propuse de către Comisie pentru a ameliora respectarea și calitatea informațiilor uh, din dosarele de înregistrare. Deci, în ciuda recunoașterii faptului că acesta e un obstacol important în implementarea RICI, Comisia până acum, haideți să spunem, a eșuat în a lua măsuri ferme și a mers pe o abordare de tip soft atunci când industria nu respectă legislația și a trimis doar niște scrisori de atenționare. vorbim de excesuri pe piață de până la 50% în anii din urmă. Nimeni nu obligă firmele să furnizeze datele necesare pentru a proteja europenii de substanțele chimice. Fără acțiuni ferme, povara va rămâne mereu pe autoritățile naționale și comisiile ECA, pentru că nu se derulează proiecte uh, ulterioare. Deci, sunt implementate principiile și datele necesare pentru punerea pe piață a substanțelor chimice. Mulțumesc. Altcineva întreabă președinte, vrea să intervină? Dacă nu, atunci, domnule Saudascas, vă dau din nou cuvântul pentru a răspunde. Uh, thank you. Uh... Vă mulțumesc. Din nou, Răspunsurile le vom împărți aici între colegi, domnul Carlo Pietinelli, în ce privește prima întrebare, substituția. Nu pot fi de acord, deoarece știm cu siguranță, cu certitudine, pentru că am efectuat o, un sondaj, atunci când o substanță figurează pe lista substanțelor candidate, nici măcar pe lista substanțelor de autorizat, companiile uh, deja încep să investească în cercetare și dezvoltare pentru un produs de substituție. Știm acest lucru și este foarte probabil că în majoritatea cazurilor, când o substanță e situată pe una sau alta dintre liste, deja e un semnal pentru companii că poate e o pro- substanță problematică și astfel stimulăm companiile să uh, meargă cu cercetarea în direcția substituției. Deci substituția se uh, produce, în mod real, atunci când um, substanța e confirmată și, în mod regretabil, se face această substituție. Pentru că adesea este o substanță uh, rea pe, uh, potrivit Rich, uh, și înlocuită cu o substanță cu aceleași proprietăți care nu se află pe lista Rich, dar care la rândul ei nu este în niciun caz bună pentru sănătate. Uh, ne ocupăm de această problemă printr-o abordare diferită, grupând substanțele și tratându-le cumva la pachet. Nu sunt de acord cu doamna Auken atunci când spune că există un eșec uh, general al REACH. Eu cred, din potrivă, uh, e un document legislativ foarte bun. Peste 17.000 de substanțe au fost înregistrate și e baza de date cea mai inclusivă din lume în ce privește substanțele chimice. Am făcut în 10 uh, ani mai mult decât a făcut întreaga lume de lungul timpului. Cum poate să fie acest lucru un eșec? Faptul că există provocări, că persistă provocări, da, e un fapt. S-a menționat acest lucru. În ce privește calitatea dosarului de registrare, e adevărat că într-o sumă de cazuri ne confruntăm cu dificultăți în ce privește calitatea acestor dosare, dar împreună cu agenția ECA abordăm această problemă și agenția chiar merge până la a face verificări manuale a anumitor uh, dosare de înregistrare și atunci când acestea nu respectă toate criteriile, revin către uh, industrie și solicită actualizarea dosarelor. Însă, mm, suntem încă în primele etape de dezvoltare a sistemului, deci trebuie să fim operativi și nu putem fi încă 100%, dar trebuie să ne gândim și la noi stimulante pentru companii ca ele să actualizeze datele, pentru că unele companii uneori înregistrează produsul chimic, dar apoi acesta evoluează. Există noi utilizări, poate, ale substanței respective, noi cantități puse pe piață, uh, noi cunoștințe tehnologice care apar și, uh, în astfel de cazuri, uh, anumite dosare nu sunt actualizate, deci e un lucru pe care ne dorim să-l remediem, asigurându-ne că toate dosarele sunt actualizate. Apoi, etapa de evaluare. Nu vorbim doar de înregistrare care trebuie să fie făcută cum se cade, ci și evaluarea, evaluarea fiind un efort uh, foarte uh, complex, costisitor uh, și uneori implică chiar testare pe animale. Deci trebuie să accelerăm lucrurile și aici și am spus acest lucru în raportul nostru. Începește dosarea de înregistrare. Dacă vă uitați la acțiunea numărul 1, exact la asta se referă. Cum să ameliorăm dosarele. Și există o uh, cooperare constantă și reflexie împreună cu industria pe această temă și cred că în câțiva ani doar lucrurile se vor ameliora. În ce privește substanțele din apa de băut în apa potabilă, REACH se aplică acelor substanțe, indiferent de uh, sectorul de mediu în care acestea se regăsesc, dar trebuie să ne uităm, să analizăm proprietățile chimice ale produselor, indiferent că e vorba de apă sau alte produse de consum și cu ce putem complementa această informație e o inițiativă separată pe care am lansat-o în ce privește apa potabilă, unde, într-adevăr, ne propunem să abordăm substanțele problematice și aici se face legătura între REACH și acea directivă. Privind apa potabilă, ar putea ajunge în sinergie și vom fi foarte atenți la acest aspect. Acum l-aș ruga pe colegul meu, Carlo Pietinelli, să răspundă celorlalte întrebări. Da, mulțumesc foarte mult! Aș completa răspunsul colegului meu către doamna Auken. Rezultatul revizuirii RICH este foarte limpede. RICH a ameliorat protecția sănătății umane, protecția mediului și a promovat alternative la testarea pe animale. Iată de ce nu se poate spune că implementarea RICH e un eșec. Din potrivă, este eficace, dar desigur procesul de implementare uh, încă nu e încheiat. Iar raportul identifică deja 16 arii de ameliorare a implementării acestei, acestui regulament și să nu uităm că suntem abia la începutul celei de-a treia etape de implementare a RICI. 2018 este faza referitoare la substanțele cu tonaj uh, scăzut deci mai e timp până să atingem viteza de croazieră, dar nu putem împărtăși mm, opinia după care implementarea RICI e uh, un eșec. În ce privește faza a treia, de care spuneam, uh, acum în 2018, e ocazia să răspundem și la întrebarea doamnei Ayuso. Sigur că ne dăm seama că implementarea unui regulament, oricare ar fi acesta, e o acțiune costisitoare. dar trebuie să susținem IMM-urile și nu să le dăm doar derogări. Iată principiul fundamental. Ne-am întâlnit de mai multe ori cu producători de uleiuri esențiale și am spus clar că nu putem oferi derogări pentru uleiurile esențiale, numai și numai pentru că acestea provin din agricultură sau uh, că au fost utilizate de mii de ani. Uleiurile esențiale au fost identificate drept substanțe, deci există preocupări, trebuie să le testăm și pe acestea. Rezultatul e că dorim să susținem imm în producerea acestor uleiuri esențiale. De aceea, agenția și comisia au lansat câteva acțiuni pentru a ajuta IMM-urile să respecte regulamentul REACH. Au existat șapte seminare în acest sens pentru a-i forma, pentru a-i ajuta și cred că există și susținere financiară pentru IMM-uri. Suntem de asemenea deschiduri, deschiși pentru a face același lucru cu toate statele membre, dar nu putem acorda derogări pentru substanțe care sunt considerate sub semn de întrebare, doar pentru că vorbim de întreprinderi mici sau mijlocii. Indiferent de context, o substanță potențial periculoasă este considerată catare. Mulțumim foarte mult, spune președinte. Le mulțumesc uh, domnilor Pecinu și Atauscas de la Comisie. Încheiem aici acest punct de pe ordinea de zi și nu avem alte puncte pe ordinea de zi, dacă nu mă înșel. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 25-26 aprilie. Până atunci, vă mulțumesc foarte mult pentru participare.